declarații de făcut. O să citesc în limba cehă. Aș vrea să vă spun că doamna Enis Plașa, și domnul ne au comunicat în scris că se retrag din uh, pozițiile de eurodeputați, întrucât au fost uh, aleși în uh, Parlamentul olandez. Conform actului privind alegerile, deputații din Parlamentul European, uh, alegeri directe și generale, conform regulamentului de procedură, putem așadar comunica începând cu 17 iunie eliberarea mandatelor lor. Am de asemenea poziția Consiliului în prima lectură dar și poziția Comisiei în legătură cu proiectul de directivă a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la protecția animalelor.